Președintele. actually call Mrs. Alfani? Uh, I think she does. Morning, Paul. Good morning, colleagues. Bună ziua, dragi colegi. Did you take a seat, please? Vă rog să vă ocupați locurile în sală. Good morning, colleagues. Bună ziua, dragi colegi. Înainte de a începe cu sesiunea de voturi, vreau să ofer câteva explicații. sistemul de rezultate electronice pare să fi suferit uh, o defecțiune. De aceea, s-ar putea să nu vedem întotdeauna în mod imediat rezultatele și de aceea voi și citi întotdeauna rezultatele ca înainte, înainte ca acestea să apară. Încă o dată, repet pentru cei care n-au auzit, uh, sistemul de afișare, eh, afișare a rezultatelor electronice s-ar putea să fie defect și s-ar putea să vedeți doar două felii eh, din tortul complet a rezultatelor, fără să vedeți și cifrele. De aceea eu voi pronunța eh, rezultatul. Primul text pe care îl adoptăm este cel privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice, și cred că uh, doamna Alfano dorește să ia cuvântul. Colegi, nume de articolul 175... Numele articolului 875 cer să fie transmis din nou în comisie acest text. Am așteptat ani de zile această directivă, însă așa cum s-a văzut din intervenții, multe lucruri trebuie modificate pentru a garanta o protecție adecvată a animalelor. Dacă vom permite experimentarea pe animale în scopuri uh, didactice și vom, dacă vom permite utilizarea acelorași animale în proceduri care uh, sunt dureroase, atunci metodele alternative științifice nu vor fi favorizate. Deci nu e vorba de o poziție extremă, ci e vorba de articolul 13 din tratat care trebuie respectat articol care ne obligă să luăm în considerare bunăstarea animalelor. Deci nu e vorba aici de a pune obstacole în calea cercetării, ci e vorba de a găsi o soluție acceptabilă. Deci nu trebuie să adoptăm directiva și după aceea să o modificăm. Deci să ne asumăm răspunderea și să facem acum toate modificările necesare. Deci nu e vorba de ideologie, e vorba de bun simț aici, care nu are nicio culoare politică. Mrs. Alfano. Avem 40 de colegi care vor să sprijine această propunere. Vă rog să vă ridicați în picioare. Cei care sunt de acord pentru această propunere, să vă ridicați. I think we have 40 colleagues that. Da, cred că suntem în număr de 40, deci fără să vă număr. Acum, o persoană în favoarea moțiunii. Doamna Evans. Aveți cuvântul. Thank you, President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Grupul Verzilor dorește să fie transmis înapoi în comisie textul, deoarece și noi avem îngrijorări. Statele membre au dreptul acum să adopte măsuri mai stricte de protecție animalelor dacă doresc să o facă. Noua legislație ar împiedica acest lucru pe viitor și ar Uh, descuraja orice îmbunătățiri, îmbunătățiri în acest domeniu. De asemenea, trebuie să spunem foarte clar că alternativele trebuie folosite atunci când e posibil, însă formularea nu face decât să slăbească legislația existentă. De asemenea, trebuie definite condițiile de folosire a primatelor mari, a maimuțelor mari. Avem mari probleme cu legislația actuală și asta din cauza interpretărilor diferite în statele membre. Trebuie să discutăm mai mult pe marginea acestor puncte și asupra altor puncte pentru a avea o claritate de plină și pentru a ne asigura că această legislație este eficace. Vă mulțumesc! And one speaker against. Cineva împotrivă? Domnul De Castro.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 Domnule președinte, stimați colegi, în calitate de președinte al Comisiei Agri, um, care uh, este și uh, comisia principală, sunt împotriva acestei propuneri, pentru că timp de un an și jumătate am avut dezbateri pe tema aceasta în comisia noastră. Comisia s-a exprimat cât se poate de clar în legătură cu acest compromis. Nu a existat niciun vot împotriva, au existat doar abțineri. Nu găsesc că există niciun fel de motiv să reverificăm acest text. Există multe argumente să supunem la vot astăzi documentul. Uh, now we hear the rapporteur, Mrs. Yegler. Era acum doamna raportoare, doamna Iegle. Stimat domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi, sunt surprinsă de această solicitare. Colega mea nu a fost prezentă astăzi în dezbaterea pe care am avut-o în plenară. Mă surprinde solicitarea ei. Uh, Doamna Evans, în calitate de raportoare din umbră a verzilor, a participat la toate negocierile tripartite și pe 7 aprilie a fost de acord cu soluția pe care am găsit-o în această reuniune tripartită. Verzii au înaintat amendamente în Comisia Agri, eh, pe care astăzi le supun din nou atenției. Este o acțiune legitimă, dar eh, ele au fost respinse de toate grupurile politice, cu excepția eh, grupului verzilor. Stimate colege, stimați colegi, vă invit să susțineți această formulă de compromis la care am ajuns. Este o formulă cu care nici eu nu sunt 100% de acord pentru că este o soluție de compromis. Totuși, vă invit să acceptăm această formulă de compromis, să respingem tot ceea ce tocmai s-a cerut, pentru că altfel directiva din 1986 va trebui în continuare să rămână în vigoare. Eu cred că noi acum putem să facem un pas înainte pentru o mai bună protecție a animalelor. Vă mulțumesc!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 Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să explic poziția grupului meu politic. Trebuie să precizez că uneori este foarte dificil ca întregul grup să urmărească negocierile din reuniunea tripartidă, iar atunci când constatăm că raportoarea nu vrea să uh, recunoască că numărul um, subiecților animali, uh, că numărul uh, experiențelor pe primate vor crește uh, și că statele membre nu vor putea ca dincolo de această reglementare să aducă perfecționări și reglementări în favoarea animalelor, atunci trebuie să ai dreptul ca în plenară să vii cu asemenea cerință. Dacă lucrul ăsta nu e posibil, atunci aș fi cât se poate de decepționată. Vă mulțumesc că ați precizat dificultățile pe care grupul dumneavoastră le are în legătură cu acest lucru, dar eu cred că acum trebuie să trecem la uh, vot. Cine este în favoarea moțiunii? Those against. Moțiunea de trimitere înapoi. Cine este împotrivă? Bun. Continuăm votul în cazul ăsta pentru că moțiunea a căzut. Urmează amendamentul 1, vot cu apel nominal, votul e deschis. Votul s-a închis acum. Și se respinge. Iată, vedem și cifrele. Foarte bine. Amendamentul 2. Vot cu apel nominal, votul deschis. Votul, închis. Se respinge de asemenea. Amendamentul 3. Cu apel nominal, vot deschis. Vot închis. De asemenea, se respinge. Decred, declar aprobată cu acestea poziția Consiliului. Inac. Mulțumim, doamnei Iegle. Trecem acum. Da? Domnule David, poftiți, punct de procedură. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimele două zile ni s-au trimis peste 400 de e mail pe această temă. Uh, poate uh, serviciile măcar să ne șteargă din uh, cutiile poștale aceste e mail să scăpăm de ele. Mulțumesc. Există, sigur, posibilitatea de a le șterge în mod automat, dar asta trebuie să rezolvați dumneavoastră cu vo- votanții dumneavoastră. Un alt punct de procedură? Doamna Sinclair, trebuie să fiți în legătură cu uh, alegătorii. Nu, nu se poate să cereți anularea e mail Thank you for amplifying my point of view, uh, Mrs. Mulțumesc, uh, doamnă, că am susțineți poziția. Acum ajungem la 32 de amenamente pe care le votăm împreună cu apel nominal. Votul e deschis. Vot închis. Se adoptă cu 601 în favoare și 55 împotriva. Ajungem la o altă serie de amendamente. Înțeleg că nu mă auziți, poate o să vorbesc puțin mai tare. Amendamentul 5, vot capel apel nominal, vot deschis. Votul închis. Se adoptă. Amendamentul 12, vot cu apel nominal, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 13, cu apel nominal, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Mă scuzați, n-am întrebat cine se abține. Oricum se adoptă. Vot ca apel nominal pentru amendamentul 19. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amenamentul 28 uh, cu apel nominal, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 30. Cu apel nominal, vot deschis. Vot închis. Și asta se adoptă. Amendamentul 40, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri, se adoptă. 41. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 43. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 55 cu apel nominal, vot deschis. Vot închis acum. Se respinge. Amendamentul 31. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 32 cu apel nominal. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 34, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 48 cu apel nominal. Vot deschis. Și am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 51. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 4 cu apel nominal. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 52. Cine pentru? Mâna sus. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 8. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 53. Acum, cine pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Numărul 60, vot cu apel nominal, votul e deschis. Votul se închide acum. Se adoptă. Amendamentul 61, cu apel nominal, vot deschis. Vot închis. și se adoptă, iată, cu o majoritate simplă. Amendamentul 54, cine pentru? Mâna sus. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 17 cu apel nominal, vot deschis. Votul s-a închis și se adoptă. 62 cu apel nominal, votul e deschis. Votul e închis acum. Și iată se adoptă. 63 cu apel nominal, votul e deschis. Votul închis acum. Și chiar și ăsta se adoptă. Acum Per ansamblu, poziția Comisiei, cine e pentru, cine e împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum, cu apel nominal, propunerea de uh, proiect de rezoluție, votul e deschis. Votul se închide. Și se adoptă cu o majoritate largă, 566 contra 59. Felicitări, domnule Uri. Următorul vot este pentru șapte moțiuni de rezoluție, dar se cere un punct de procedură. Vă rog. Ha? Det gäller ändringsförslag 48 och det har insmugit sig ett fel. Mulțumesc. La amendamentul 38 s-a făcut o greșeală vorba de versiunea în suedeză, deci amendamentul 48. Deci trebuie să revenim la salariu minim. Cred că cei de la traducere ar trebui, ar trebui să uh, modifice. Deci nu e vorba de uh, venit minim, ci de salariu minim. Vă mulțumesc, domnule Ludvigson. Un alt punct de procedură. Aveți cuvântul? Vă uh, rog, rog Consiliul să țină seamă de votul nostru de astăzi și să ne spună care este poziția. Deci invit Consiliul să țină seamă de uh, punctul nostru de vedere. Consiliul a participat la dezbateri și cu siguranță va reacționa la ceea ce îi spune Parlamentul. Așa am fost eu asigurată aseară. Doamna Butikofer? Domnule Buticofer, mă scuze. Nu, nu. Din păcate, consola mea de vot nu acceptă decât voturi pozitive, nu îmi permite să și resping. Mă simt limitat în drepturile mele. In the immortal words, we'll send a technician. Vom trimite un tehnician. Trecem acum la rezoluțiile privind Iranul. O moțiune comună. Domnule Mauro, aveți cuvântul. Si, președinte, eh, siccome sulla mia vista di Luvo... Domnule președinte, pe lista mea de vot nu există nicio solicitare pentru vot electronic, dar având în vedere cât de important este subiectul, aș cădea de acord și cu grupurile politice pentru ca uh, votul final să fie unul electronic, vă rog. Rețin punctul dumneavoastră de vedere, dar să auzim și pe domnul Haici. Uh, I defer to your judgment, President. Domnule președinte, vă accept uh, judecata, eu cred că e posibil să cerem vot cu apel nominal la aceste amendamente. Deci vă cer să facem acest lucru. Voi supune uh, propunerea de rezoluție la vot cu apel de nominal. Pe mine nu mă deranjează acest lucru, însă aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră. Nu aveți obiecții? Deci, moțiunea comună Mă iertați. Doriți voturi separate la alineate? Deci cineva se opune faptului că la alineate să avem voturi cu apel nominal? Nu. Deci totul va fi votat prin vot cu apel nominal. Alineatul 7. Domnul Tanok spune că dorește vot cu apel nominal la sfârșit și nu pentru fiecare aliniat. Cred că e o propunere rezonabilă. Deci acum vom vota la alineatul 7 cu mâna. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă cu o majoritate mare. Um, Consider. Considerentul 5. Pentru. Acum supun la vot întreaga moțiune. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 658 pentru, o persoană împotrivă, 22 de abțineri. Mesajul este foarte clar și vă mulțumesc, colegi. Mulțumesc. Yes. The point of order from Mrs. De Kaiser. Punct de procedură din partea doamnei De Kaiser. To act that I wanted to vote. Eu am dorit să votez, însă consola nu a funcționat. Bine, vom nota acest lucru. Okay. Thank you so much. Right, Kalinowski. Domnul Kalinowski, la explicațiile de vot. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun că progresul tehnologic uh, stimulează și progresul în economie și ar trebui să căutăm soluții mai